vom uh, sprijini evoluția politică și economică a acestei țări. Mulțumesc pentru această dezbatere, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar. Închidem această dezbatere, votul va avea loc imediat după aceea și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi, și anume dezbaterea privind uh, Guantanamo și uh, greva foamei declanșată de deținuți. Uh, aceste lucruri ar putea fi uh, deschise unei dezbateri, unei interpretări duble, pentru că am înțeles că vom avea dezbaterea astăzi, dar votul va fi amânat pe mai târziu. Asta am înțeles eu din propunerea domnului Svoboda. Deci vom decide dacă vom vota la următoarea sesiune sau mai târziu. Dar cred că uh, decizia care a fost luată este că vom vorbi despre Guantanamo în dezbatere, dar nu vom avea o rezoluție. Așa am înțeles eu lucrurile. Vă rog să, să-mi spuneți dacă am decis sau nu. Bun, deci votul va avea loc uh, mai târziu, așa cum se întâmplă și în alte cazuri. În primul rând vom da cuvântul autorilor acestei rezoluții. Uh, de, în deschidere, domnul Tavares, un minut și jumătate. S-ar precisament cum... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să încep, așa cum spunea și domnul președinte, prin uh, prezentarea unui lucru și anume trebuie să decidem referitor la o rezoluție privind Guantanamo și îmi pare rău că nu vom mai face acest lucru astăzi. 150 de persoane se găsesc în uh, centrele de detenție din Guantanamo, 11 ani fără niciun fel de acuzare. Unii dintre ei sunt nevinovați, nu au fost condamnați, nu au beneficiat de niciun proces și nici nu au avut posibilitatea de a se apăra. Mulți dintre ei uh, au intrat în greva foamei și sunt în pericol de a muri. Mulți sunt alimentați cu forța, un zi da, una nu, deci situația este într-adevăr disperată. Aici, la Parlament, s-a decis să se poarte o dezbatere, însă fără rezoluție. Acest lucru este greșit, pentru că la Parlament uh, se uh, dezbate pentru a se transmite un mesaj politic. Nu discutăm ca la cafenea, ci drepturile fundamentale ale omului trebuie protejate. De asta dezbatem. Deci avem nevoie de o rezoluție politică pe care să o adresăm Statelor Unite ale Americe. Țările europene trebuie să se exprime. Ele au cooperat uh, și nu sunt de acord cu um, deținerea ilegală a deținuților la Guantanamo. Nu putem continua așa Câțiva colegi au folosit de atentatele de la Boston. Sigur că și eu mă solidarizez cu victimele, însă uh, ei uh, s-au folosit de acestea ca scuză pentru a nu avea loc dezbaterea. Astfel de atentate nu trebuie să fie folosite în acest scop. Președintele, mulțumesc Rui și acum pentru un minut, domnul Preda. Domnule președinte, intervin aici doar pentru a spune că numele grupului PPE um, îmi exprim regretul pentru faptul că nu s a amânat uh, i dezbaterea de astăzi. credem că tragedia de la boston reclamă reculegere i v a propune ca în restul timpului care a fost alocat să inem un moment de reculegere pentru victimele de acum două zile. domnule Preda, dar uh, eu cred că mm, noi trebuie să uh, respectăm ceea ce s-a decis astăzi în cadrul uh, întâlnirii și dacă dorim să. sigur că respectăm situația tragică a victimelor. Doamna de Kaiser are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte adevărat că în momentul în care uh, America își îngroapă victimele masacrului de la Boston, nu putem vorbi așa cu ușurătate despre victimele de la Guantanamo. Dar e acum ori niciodată. Uh, vorbim de deținuți de 11 ani în condiții pe care le știm. Uh, știm în ce condiții mizerabile uh, stau uh, acești oameni. Uh, și trebuie să vă spun foarte simplu, vreau să vă reamintesc uh, o amintire care pentru mine a fost una groaznică, aceea procesului lui Anders Breivik. Vorbim despre un asasin care a executat în iulie 2012 masacrul de la Oslo. Deci amintiți-vă de rigoarea acelui proces, de demnitatea lui, amintiți-vă de gestul uh, lui incredibil pentru noi uh, al celor doi uh, procurori care s-au dus să-i strângă mâna vinovatului pentru că acesta trebuia să fie tratat ca orice alt inculpat. Și cred că uh, tocmai în această rigoare etică, în forța sistemului juridic, uh, stă singurul mijloc pe care îl aveam, uh, pe care îl avem de a combate terorismul. Pentru că așa ieșim cu fruntea sus, prin demnitate și tocmai de aceea solicit uh, statul de drept să intervină în Guantanamo. Deci uh, terorismul să fie tratat fără încălcarea drepturilor omului. Deci uh, fiecărui inculpat trebuie să îi se acorde dreptul la apărare și dreptul la demnitate. Pentru că dacă nu facem asta, atunci terorismul câștigă și vreau să vă spun în ce măsură sunt alături de americani în aceste zile, care nu meritau ce li s-a întâmplat la maratonul de la Boston, dar uh, Aș vrea, de asemenea, ca la Guantanamo Obama să-și țină uh, promisiunile prin intermediul Congresului și să aibă uh, și ca Europa să aibă inteligența să-l uh, ajute să primească o parte din acești deținuți care ar trebui eliberați și care nu au unde să se ducă. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum are cuvântul domnul Hans Peter Martin, care dorește să vă pună întrebarea. Doriți să răspundeți? Domnul Martin, aveți 30 de secunde. Mulțumesc, stimată colegă, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Cred că trebuie într-adevăr să fim consecvenți, însă în prezentarea dumneavoastră, atunci când ați vorbit despre Norvegia, m-am gândit la anul 1972 și atunci s-a spus uh, pe bună dreptate The games must go on. Faptul că acum nu votăm nu înseamnă să facem jocul teroriștilor, pentru că Până la urmă, vorbim despre un subiect foarte important. Și, până la urmă, poate ce dăm. Din, ma, señora de Kaiser, Mulțumesc, doamna de Kaiser, puteți să răspundeți. Non, je remercie, euh, monsieur Martin, pour... Vă mulțumesc, domnule Martin, pentru această întrebare. Nu sunt jocurile terorii, deci ideea este că trebuia să ajungem la un compromis pe marginea acestui subiect, compromisul fiind cel mai bun mijloc pe care îl avem. Uh, să lucrăm. Uh, din moment ce colegii din PPE nu au vrut să votăm, i-am propus lui Svoboda acest uh, compromis care a spus că va avea loc un vot cândva și cred că oricum știm foarte bine ce trebuie să facem în legătură cu Guantanamo, dar vă mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Încă o dată, doamna Șache, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, colegi. La fel ca Statele Unite și uh, Uniunea Europeană s-a confruntat cu terorismul și continuă să se lupte cu acesta. Noi încercăm să ne apărăm societățile civile uh, împotriva atacurilor din afară, dar trebuie să le apărăm și de eroziunea din interior. Securitatea și libertatea uh, nu sunt pur și simplu un joc. Pe Statele Unite ale Americii le considerăm un partener, un aliat. Dar aceștia își trădează Constituția încălcând anumite drepturi fundamentale și anumite principii foarte importante. Pentru că drepturile omului uh, sunt valabile și pentru cei condamnați, chiar și pentru cei care sunt bănuiți de a fi comis cele mai îngrozitoare crime. Așadar, noi trebuie să apărăm societățile deschise și să nu devenim societăți închise. Această detenție pe durată nedeterminată, fără uh, o perspectivă de eliberare nu reprezintă un element pozitiv. De asemenea, procurorul militar a ordonat avocaților apărării să nu mai folosească computerele pentru lucrările confidențiale și relația cu clienții. To- toate aceste lucruri, uh, interceptările și toate aceste elemente încalcă drepturile fundamentale. De aceea apelăm la domnul Barack Obama să închidă Guantanamo. Uh, apelăm uh, la toți cei din Statele Unite, la autoritățile competente pentru a face acest lucru. După atacurile de la Utoia s-a luat cuvântul, s-a spus că violența trebuie confruntată cu mai multă democrație. Președintele, mulțumesc și acum un minut și jumătate, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să cer scuze față de domnul Sonic marți s-a publicat în Statele Unite un studiu uh, cu tremurător în legătură cu situația deținuților din Guantanamo. De aceea, situația despre care vorbim astăzi este de mare actualitate. În ciuda promisiunilor făcute de Obama în 2008 și a apelurilor repetate ale comunității internaționale, uh, situația de la Guantanamo nu s-a îmbunătățit există uh, peste 30 de prizonieri care sunt în greva foamei și uh, uh, aceste situații degradante se multiplică, nu au acces la apă potabilă, există presiuni psihice și fizice. Deci violența a crescut, gărzile refuză cererile deținuților, sunt izolați în celule, supravegheați 24 de ore din 24 prin sistemele video. Deci există uh, uh, dificultăți pentru acești deținuți este este uh, niciun, nu există niciun fel de șansă uh, de a accede la un proces legal. Noi uh, trebuie să interzicem partenerilor noștri să comită asemenea încălcări ale drepturilor omului. Baza de la Guantanamo trebuie să fie închisă. Este o sarcină, de fapt, a comunității internaționale să acționeze în acest sens. Uh, și uh, cei care uh, nu au un rechizitoriu, nu există acuze împotriva lor, trebuie puși în libertate. Uniunea Europeană cred că poate să joace un rol important în a schimba lucrurile în acest domeniu. Mulțumesc doamnei Vergia. Și domnul Sonic este un democrat, un cavaler și cred că a acceptat scuzele dumneavoastră. Iar acum intervențiile în în numele grupurilor, domnul Howitt, pentru un minut, în numele grupului SID. Știu care este tragedia care a avut loc la începutul săptămânii și uh, uh, chiar și în Texas și ne exprimăm condolențele pentru victime, dar continuăm cu această dezbatere pentru că suferința unuia înseamnă suferința tuturor. Uh, Organizația Mondială a Sănătății a spus că în urma grevei foamei poate să apară o afectare um, extrem de importantă a sănătății. Și având în vedere că greva foamei a început pe 6 februarie, deci au trecut deja două luni, este esențial ca Parlamentul să aibă această dezbatere. Uh, 13 din, cele 40, uh, din cei 43 de oameni aflați în greva foamei au fost hrăniți cu forța și uh, au fost uh, legați de uh, scaun și hrăniți de două ori pe zi cu tuburi și uh, cu un cateter. Uh, este cazul să întrebăm de ce nu se aplică standardele internaționale. Am participat în mod constructiv la discuțiile cu Departamentul de Stat American pentru a promova relocarea deținuților uh, de la Guantanamo în uh, state din UE, deci nu vreau să îmi cer scuze astăzi uh, pentru această dezbatere, pentru că vreau ca ei să ne răspundă și să ajute la la uh, terminarea acestei uh, probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Howitt, în numele liberal, liberalilor, doamna Ietermachi. Bostonin, teroriteko oli. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Atentatul de la Boston a fost o tragedie îngrozitoare și noi cu toții condamnăm acest atentat. Apărarea unei societăți democratice presupune ca drepturile omului să fie respectate. În cazul Guantanamo, Statele Unite încalcă în mod clar dreptul internațional, continuând să păstreze deschis acest centru de detenție. Statele Unite acționează împotriva propriilor valori atunci când țin încarcerați oameni fără să existe perspectiva eliberărilor și fără să existe perspectiva unui proces echitabil. 26 de condamnați urmează să fie acum eliberați, însă ei sunt în continuare ținuți închiși pentru că nu există un loc în care să se ducă aceștia. Unora altor uh, uh, deținuți le-au fost promis un proces, însă nici acest lucru nu s-a întâmplat. Acest centru de detenție reprezintă o pată uh, pe uh, o pată rușinoasă în istoria dreptului internațional uh, și dacă Statele Unite decide ca acest centru de detenție să se închide, sperăm ca, stat, ca țările europene să susțină Statele Unite în această inițiativă. Sper că așa ceva să se întâmple cât mai rapid. Faptul că anumite state membre ale Uniunii Europene au permis centre de detenție uh, pe teritoriul țărilor și au transportat deținuți uh, în mod ilegal reprezintă de asemenea o rușine. Noi ar trebui să ne uităm în oglindă și Statele Unite la fel. În ceea ce privește combaterea terorismului, s-au uh, folosit anumite mijloace care sunt în contradicție cu valorile pe care se bazează comunitatea vestică, Uniunea Europeană, Statele Unite și față de care s-au angajat. Au fost greșeli, iar aceste greșeli nu trebuie să se mai repete. Mulțumesc, doamnă Iademanichi. Și acum, pentru un minut, domnul Schlitter, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte cum 40 de ani eram copil și am crescut în Statele Unite. Atunci se vorbea despre țara libertății se dorea încetarea războiului din Vietnam, oamenii demonstrau pe stradă, apăram ideea egalității în fața legii. Statele Unite apărau aceste deziderate. În clipa de față există un uh, război nou, un război împotriva terorismului și a reapărut tortura, uh, reținerile ilegale, oameni care sunt deținuți în spatele unor ziduri, nimeni nu are acces la ei. Poporul american trebuie să apere uh, democrația care se, uh, să se bazeze pe drepturile omului, nu să poarte un război împotriva terorismului. Mulțumesc, Carl, pentru un minut uh, colegului Pașca în numele grupului EFD. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Fără niciun dubiu, drepturile omului sunt valabile și pentru deținuții uh, din Guantanamo, pentru că drepturile fundamentale sunt universale și ei uh, au dreptul să nu fie ținuți arbitrar în închisoare și au dreptul la un proces echitabil. Faptul că după 11 ani, uh, mai mult de jumătate din deținuți uh, au primit avizul pentru a fi eberați, dar rămân în continuare în detenție, face trimitere la faptul că partenerii noștri americani nu știu nici ei cum să se comporte față de acest centru de detenție. Atitudinea contradictorie în ceea ce privește viitorul Guantanamo este clar și uh, în ceea ce îl privește pe Obama, care în vara anului 2009 a spus că va închide Guantanamo, iar ulterior a semnat o lege care vorbește despre păstrarea aceste, acestui centru de detenție. Actuala grevă a foamei a deținuților de la Guantanamo amintește nu numai nouă, ci și americanilor de faptul că Problema persoanelor deținute la Guantanamo trebuie rezolvată într-un mod civilizat, legal. Sper că partenerii noștri americani vor uh, reuși într-un interval de timp rezonabil să facă acest lucru. Președintele, mulțumesc. Și acum domnul Van der Stöp, uh, din partea neafiliaților, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și mie mi se pare dificil să vorbim despre situația din Guantanamo Bay, având în vedere că victimele atacului din Boston sunt îngropate astăzi. Totuși este un subiect important care uh, este și de actualitate și în contextul drepturilor omului vorbim uh, despre asta acum. Știm că există deținuți la Guantanamo Bay care au de suferit și care nu sunt acoperiți de, drepturi, de principiile dreptului internațional. Cred că e foarte clar că este o încălcare flagrantă a drepturilor lor, inclusiv dreptul habeas corpus. Americanii au uh, deschis o cutie cu vierme aici și nu toată lumea are de pierdut. Faptul că există deținuți care au intrat în greva foamei nu mă îngrijorează foarte tare, pentru că este o metodă uh, demonstrată pentru a atrage atenția și, după cum vedeți, uh, au reușit, pentru că vorbim despre asta astăzi aici. Puteți spune că este o problemă internă a Americii și puteți spune că nu e treaba noastră să ne băgăm mâna în uh, roiul de viespi, dar cred că UE nu ar trebui să funcționeze ca un loc care să Uh, primească foști deținuți de la Guantanamo, pentru că mulți tineri musulmani din țările noastre vor, uh, îi vor privi pe aceștia ca martiri și uh, ca un motiv să continue lupta mai departe. Acești oameni, în mod evident, trebuie să fie eliberați dacă nu au fost puși sub acuzare. și alte organizații internaționale ar trebui să uh, facă și ele ceva, nu doar UE. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul acum, la finalul dezbaterii în numele grupurilor. Mai avem un singur vorbitor, domnul Repo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Centrul de detenție de la Guantanamo este un spin în carnea președintelui Obama. Ceea ce se întâmplă în Guantanamo ne amintește de măsurile ilegale care au fost luate în combaterea terorismului. Încă în anul 2009 Obama a promis să închidă acest, acest lagăr Um, care încalcă dreptul internațional. Este un uh, centru de detenție în care oameni sunt reținuți de 11 ani fără să fi fost aduși în fața unui judecător. Această uh, um, reținere, detenție nelimitată încalcă dreptul internațional. Și, din păcate, reacțiile internaționale nu au reușit să influențeze politica SUA în vis-a-vis -vis de uh, Guantanamo. Și momentul în care noi am negociat diverse tratate cu Statele Unite, uh, vocea Uniunii Europene nu a fost auzită. Această grevă acum este un strigăt de ajutor și este important ca și Crucea Roșie Internațională să continue să aibă acces la cei reținuți. Mulțumesc domnului Repo. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Există patru uh, oratori înscriși. Vă rog să respecte strict uh, timpul de un minut pentru a Uh, putea să ne respectăm și noi agenda. Pentru un minut, în clipa de față, uh, Rossi. Susțin cuvintele pe care le-am uh, auzit aici din partea lui Rui Tavares. Acest lucru este cât se poate de clar, pentru că totul trebuie condamnat cât de, se poate de puternic. Tot ceea ce se întâmplă la Guantanamo nu putem accepta pentru că noi suntem democrați și așa ceva este inacceptabil pentru noi. Sunt încălcări ale drepturilor omului uh, flagrante și acest lucru este cu atât mai important cu cât Statele Unite își uh, bazează principiile tot pe valori uh, foarte clare și vreau să atrag atenția asupra faptului că Regatul Unit trebuie să renunțe și ea la bazele sale din uh, nordul Ciprului și din uh, Maroc, din Sahara de Vest. Vă rog să vă repeta, respectați timpul, președintele îl întrerupe pe orator, dau cuvântul domnului Watson. President Ford. Domnule președinte, de 12 ani uh, încălcările uh, Convenției de la Geneva care uh, s-au întâmplat uh, la Guantanamo au contrazis principiile pe care se bazează SUA. Doar trei deținuți au fost practic condamnați și peste jumătate dintre ei au fost eliberați. După cum spunea Dick Cheney, trăiesc în condiții bune, au de mâncare, deci ce mai vrem? Amnesty International a considerat că Guantanamo este gulagul uh, timpurilor noastre și patru ani după, ce, după venirea la putere a lui Obama, uh, mulți dintre reținuți au intrat în uh, greva foamei. A venit momentul ca Obama să renunțe la această pată pe onoarea Americii. Suntem alături de ei, deplângem atentatele de la Boston, dar pledăm pentru um, pledăm uh, în favoarea uh, eliminării acestei uh, pete de pe onoarea Statelor Unite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Romero, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Există se pare 130 de persoane, așa cum ne anunță organizațiile pentru drepturile omului, care se află acum în greva foamei. Toate țările trebuie să respecte dreptul internațional și acest lucru este valabil și pentru Statele Unite. În 2009, președintele Obama Uh, uh, care este deținător al Premiului Nobel pentru Pace, a promis să închidă uh, închis, această închisoare de la Guantanamo, dar nu a făcut-o. Mai există 160 de prizonieri de război, practic, care sunt deținuți acolo și situația lor este instrumentalizată. Uh, iar dacă și Parlamentul European a folosit acum atacurile de la Boston pentru a amâna adoptarea rezoluției, nu cred că este bine. Președintele, în încheiere, doamna Geringer Dödenberg. Mulțumesc, domnule președinte. În 2009 și în 2013, administrația Statelor Unite a declarat că intenționează să închidă Guantanamo, însă până acum nu s-a întâmplat așa ceva. Peste 160 de deținuți sunt uh, ținuți uh, prizonieri la Guantanamo. Mulți dintre ei nu au fost uh, acuzați sau nu au beneficiat de un proces. Ei protestează împotriva tratamentului inuman la care sunt supuși. Greva foamei a dus la altercații cu gardienii. Există o încălcare clară a dreptului internațional în condițiile în care deținuții sunt reținuți fără proces sau fără să fie acuzați de ceva concret. Guantanamo ar trebui să fie închis, iar deținuții ar trebui să fie eliberați, li se permită să se ducă acasă sau altundeva unde, sunt în sigur, unde este sigur. Mulțumesc! Încheiem uh, acum uh, grupul uh, oratorilor din cadrul procedurii Catch the Eye și uh, vom încheia dezbaterea cu intervenția doamnei comisar, colega noastră Cecilia Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, și eu vreau să încep prin a condamna atacurile cu bombă care au avut loc luni la Boston și să-mi exprim solidaritatea cu familiile victimelor și cu poporul american și autoritățile americane. Așa cum am vorbit astăzi, greva foamei a demarat în urmă cu mai bine de două luni. Săptămâna trecută, um, autoritățile militare au declarat că 63 de deținuți au refuzat uh, să mănânce și uh, putem discuta cifrele exacte, dar uh, este, cum spuneam, o situație extrem de serioasă și în spatele ei se ascunde faptul că unii deținuți sunt reținuți de mai bine de 11 ani, dar uh, nu uh, vor fi eliberați, uh, nu se știe când vor fi eliberați pentru că nu au fost puși sub acuzare. Statele Unite, Guvernul Statelor Unite a decis să-i hrănească cu forța pe aceștia și asta duce la probleme complexe de natură etică. Uh, Uh, autonomia pacientul și dreptul de a consimți la un tratament medical trebuie să fie uh, respectat, dar necesitatea uh, hrănirii cu forța trebuie să fie judecată de la caz la caz. Evident, UE nu are detalii despre fiecare caz în parte, dar să știți că urmărim situația îndeaproape. Așa cum a, a, așa cum ați văzut și în urma declarației date de președintele Circ. Având în vedere tensiunile în creștere Uh, vă dați seama că suntem uh, îngrijorați și dincolo de aceste întrebări, uh, cred că cel mai bun, cea mai bună reacție este să reactivăm procesul politic care să ducă la o închidere completă a um, centrului de la Guantanamo. Respectarea drepturilor fundamentale, statul de drept stau în inima abordării contrateroriste a UE. Lupta împotriva terorismului nu poate justifica asemenea practici uh, de maltratarea deținuților și de lipsa unui proces uh, corect. Și după cum știți, toate instituțiile UE au, uh, și-au asumat o poziție foarte dură și au solicitat uh, insistent închiderea acestui centru. Uh, subliniem că responsabilitatea principală uh, rămâne pe umerii Statelor Unite, dar UE, ca prieten și partener, a uh, răspuns la solicitările de asistență din partea guvernului american. Am adoptat în iunie 2009 un cadru comun prin care mai multe state membre au acceptat pe teritoriul lor mai bine de 20 de foști deținuți. De atunci, Congresul American a um, adoptat în 2012 și 2013 niște prevederi destul de uh, neplăcute care uh, limitează în mod dramatic capacitatea autorităților de a folosi bani federal pentru a-i transporta pe acești deținuți. De mai multe ori, inclusiv la nivel ministerial, UE uh, a făcut cunoscute îngrijorările sale legate de incompatibilitatea situației cu principiile dreptului internațional. Noi suntem uh, cel mai uh, bun prieten și aliat al Statelor Unite și uh, o să-i susținem în continuare în lupta împotriva terorismului, dar vom susține și eforturile administrației americane pentru a închide acest centru de detenție de la Guantanamo. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Și cu această contribuție trecem, se închide dezbaterea și trecem la vot. Siete, siete propun...